Good uh, morning, uh, everybody. Uh, welcome to... Bună dimineața tuturor. Bun venit la ultima noastră ședință înainte de vacanța de vară. Astăzi vom vota și doar atât. Avem trei dosare pe care trebuie să le votăm astăzi. Mi s-a cerut să schimb ordinea voturilor. Prin urmare, mai întâi și mai întâi vom vota mandatul referitor la dosarul uh, de negoci- uh, privind cooperarea dintre autoritățile naționale responsabile de uh, asigurarea aplicării legii în domeniul protecției consumatorilor. Doamna Senalova este raportoare. Doriți să interveniți, doamna Senalova? Nu? Atunci putem trece direct la vot. Este un vot unic. Deci, vot electronic. Votul, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Nu, nu s-a închis încă. It's still increasing. So there's apparently... Lipsește un vot, se pare. Prin urmare, votul s-a închis acum. Se adoptă cu o majoritate covârșitoare. Felicitări, doamnă Senalova. Okay, so then it means that we... Înseamnă că, iată, putem trece la următorul vot. Este de data aceasta un vot tare lung. vorbim despre produsele fertilizante. Doamna raporta, raportoare este doamna Galpeci. Doamna Galpeci, doriți să interveniți? A, după vot. Minunat. Prin urmare, putem începe votul. Începem cu compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentele 86, 87 și MV1 acum sunt identice, sau nu? Da, spune doamna președinte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse. Continuăm cu Agri 1. O adăugire pentru? Împotrivă? Abțineri. Respins. Amendamentul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 155 pentru. A, 156. 156 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 157, 158 și MV15 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Haideți totuși să verificăm. Votul s-a deschis. A, se adoptă. Agri 23, amendamentul 159, 160 și MV 16, identice. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Continuăm cu amendamentele 161, 162, Agri 24 și MV 17 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. Respinse. Continuăm cu compromisul 16. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 169, vot în bloc, împreună cu amendamentul 170. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse. Trecem la 172 și 173. Sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? cred că trebuie să verificăm. Votul s-a închis. Se adoptă. 174 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 20 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Haideți să verificăm totuși. Votăm amendamentul 21. Votul s-a închis. Se adoptă. O 177 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentele 122, 178 și 179 și 180 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. Da. Amendamentele 181, Agri 30 și Envi 20, identice. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 183 acum pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Asta înseamnă că trebuie să votăm 184, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. 182, vot blo în bloc, împreună cu amendamentele 211, 239 și 135, pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 185, vot în bloc împreună cu amendamentul 195 pentru, împotrivă, abțineri respinse. Amendamentul de compromis 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentele 24, 189, 190, 191, 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 20 pentru, e un vot uh, în bloc împreună cu compromisul 24 și compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri abțineri, se adoptă. Amendamentul 201 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 202, vot în bloc, împreună cu amendamentele 230 și 243 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Amendamentul de compromis 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 31 pentru, împotrivă, a, a, acesta devine caduc, 204 a fost adoptat. Prin urmare, trecem la amendamentul 27, ca adăugire, pentru, împotrivă. Nu? Greșesc? Votăm amendamentul 27. A, nu trebuie să votăm? Marc? Eu cred că amendamentul Agri 31 devenea caduc dacă 203 și 204 erau adoptate. Deci ambele adoptate, nu 203 sau 204 și 203 până la urmă a fost respins. Ce, spun, ce scrie aici, s-a adoptat sau respins cu amendamentul 23, spune doamna președinte. Domnul Tarapela ar fi util uh, să scriem 203 sau 204. Bine, dar în cazul acesta înțeleg ce s-a întâmplat. Bun, spune doamna președinte, nu trebuie să votăm. Trecem la amendamentul this one has been uh, adopted. Yes. So this one Yes. And then we move to 27. Ah, okay, so we now move to Amendment 27. Acum trecem la amendamentul 27. Madam President, 27 in our voting list says... Doamnă președinte, la 27 se sc- uh, e scris aici în lista noastră de vot, adoptat sau respins cu amendamentul 23. Da, aveți dreptate, trecem la 210. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins. Haideți să verificăm. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru, a, nu trebuie să-l votăm, bine, l-am votat deja. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 229 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 30, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 26 nu trebuie să fie votat. Continuăm cu amendamentul 34. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, Nu, 247 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Deci, verificăm votul la 247, 247. Because it is after. Ah. We close the vote. It's adopted and now... 35 votes. Se adoptă și 35 devine caduc pentru că precedentul a fost uh, adoptat. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 251 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. 37. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 46, vot în bloc cu amendamentele de compromis 44 și 47 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 260 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39, vot în bloc cu amendamentele 40, 41, 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 261 compatibil cu amendamentul 39, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 263, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 270 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 271 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 272 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 273, vot în bloc cu amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 276 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 31 pentru, e un vot în bloc cu amendamentele de compromis 5, 14 și MV38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 291 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Doriți să verificăm? Verificăm. 291. Votul s-a închis. Marca ai fi pierdut pariul. Dar rezultatul a fost bun. Trecem la compromisul 32, vot în bloc cu compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Nu trebuie să votăm compromisul 33. Continuăm cu amendamentul 302 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentele 303 și MV 34 ă, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 304 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 305 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Yeah we adopted three or four, so this five poles. Okay. So we go down to um, this not Yes, we go to Agri 39. Okay, we can move to Agri 39 because other uh, votes. Uh... la Agri 39 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 34, uh, vot în bloc cu compromisurile 49, 50, 51, 15, agri 122 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Continuăm cu compromisul 36, vot în bloc cu amendamentul 50, amendamentele 51 și INTA 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 317 compatibil cu 50 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 321, adăugire pentru, împotrivă, abțineri, respins. 322 retras, deci 323 pentru, împotrivă, abțineri abțineri, respins. 324 și agri 41 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 325 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 326, 327 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 40 devine caduc. Agri 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Then we move to Agri 44. we have to vote on 333? Yes, okay. So we have to vote on... Trebuie să votăm amendamentul 333 ca adăugire. Ați găsit amendamentul pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 35 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins. Dar haideți să verificăm. E vorba de Agri 45. Votul s-a închis. S-a adoptat. One vote. Um, then, uh... Amendamentul 334 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 54, identic cu MV 46, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 48 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. MV 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 344 și 345, nu, acestea sunt caduce. MV 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 351 și 352, identice pentru, împotrivă, abțineri. Cred că vom face o verificare la 351 și 352. Se adoptă. MV53 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Agri 51 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Agri 54 pentru, împotrivă. Envi 54, mă scuzați, spune președinta. Envi, deci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 353 și Agri 52, sau nu, acestea sunt caduce. 355 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm la 355. ...357 și agri 53 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Avem aceeași majoritate ca înainte. 358, compatibil cu 357 și agri 53, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 359 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 360 și 361 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 366 și 367 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 60, 58 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că vom face o verificare la Agri 58. 368 și Agri 59, identice pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 369 pentru, doriți o verificare înainte la Agri 60? Foarte bine, Agri 60. Se respinge. 369 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 370 și agri 61, identice pentru, împotrivă, abțineri. Cred că vom face o verificare la 370 și agri 61. S-a închis votul și se respinge. Compromisul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 43. Se pare că trebuie să votăm amendamentul 379. Trebuie să votăm prima parte de la amendamentul 379. L-a găsit toată lumea pe lista de vot? cine pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că se adoptă. Vom face o verificare la 379, prima parte. Se adoptă. Trecem la Compromisul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 57, acum, alături de 411 și 412 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. patru sute cincizeci și patru Identic cu MV69 pentru împotriva abțineri se adoptă. ...455 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV73 și Agri 91 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 92 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. Vom face o verificare la Agri 92. Se adoptă. 456 și 7 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Agri 95 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. MV 79 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot în bloc, Agri 99, alături de toate celelalte, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că vom face o verificare la Agri 99 și restul. S-a închis votul și se adoptă. doi pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog să ridicați mâinile ca să vă văd. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 463 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 465 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar, deci vom face o verificare la 465. S-a închis votul și se respinge. Agri 111 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 466 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Agri 112 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Agri 113 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. MV 89 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doriți verificare? Foarte bine, verificăm la NV89. Agri 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 469 Agri 116, MV 98, pentru împotriva abțineri se adoptă. 470 și MV 99, pentru împotriva abțineri se adoptă. Agri 118, vot în bloc, pentru împotriva abțineri se respinge. Verificăm la Agri 119. Foarte bine. Se respinge. Inta 4 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Putem uh, face o verificare la INTA 4, vă rog. Se adoptă. 471 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul nu, 472 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 473 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 482 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 129 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 483 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 484 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 136 pentru, Agri 136 pentru, deci, împotrivă, abțineri, se adoptă cred, dar vom face o verificare la Agri 136. S-a închis votul și se adoptă. 485, uh, un vot în bloc uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 486 și MV 103 pentru, Ok. So we go to Agri... Trecem peste acestea. Agri 138 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. MV 104 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. MV 106, 105, mă scuzați, spune președinta, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. MV106 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. MV107 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. av 143, vot în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doriți o verificare? Nu. Eu cred că era foarte clar. Agri 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 156, vot în bloc pentru ce fac socialiștii, împotriva acum, abțineri. Ar trebui să verificăm Agri 156, verificare electronică. Se respinge. Amendamentul 489 și 490 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 491 și Envy, nu, acestea sunt caduce. 492, 493 și 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 495 și Agri 159 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar, vom face o verificare la 495 și agri 159. We close vote. S-a închis votul. Se respinge. 496 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 498 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 165 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. MV 117 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 45 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare la compromisul 45 s-a deschis votul. Se adoptă. Compromisul 48, 58 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 511 și 12 pentru împotrivă abțineri se respinge. Agri 166 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 513 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, NV 120 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, NV 121 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Agri 167 și NV 121 pentru, împotrivă, abțineri Vom face o verificare la acestea două, deci Agri 167, MV 122. Se respinge. 168 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 74 și 514 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 516 și Agri 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 517 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 518 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 519 și 520 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 521 și 522 pentru, împotrivă, țineri se adoptă. Agri 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 525 și Agri 171 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 526 și Agri 172 nu, acestea nu. 523 și 524-27, un bloc pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 173 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 529 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. Vom face o verificare la 529, vă rog. It is rejected, indeed. So Respins. Deci trebuie să votăm MV1 123 pentru împotrivă abține respins. 533, 532, 534 pentru împotriva abțineri adoptat. 535 pentru împotriva abțineri respins. Envi 124 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Apoi Envi 125 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 539, 540 devin caduce. Amendamentul 544 5, 4, 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 5, 4, 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 548 și agri 178 identice pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. 549 agri 179 pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. 550 uh, Agri 180 pentru, împotrivă, abținere adoptate, 181 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm Agri 181. Votul s-a închis. Adoptat, clar. Agri 182 și amendamentul 551 și 552 identice. Nu, numai 551. Pentru, împotrivă, abțineri adoptate. 552 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 553 devine caduc. 555 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 557 și Agri 184 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 558 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la compromisul 52 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 566 pentru, împotrivă, abțineri, cred că trebuie să verificăm. Deci verificăm 566. Votul s-a închis. Respins. 567, 568 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 569 vot în bloc pentru, împotrivă, abțineri, Cred că este respins, dar verificăm 569. Votul s-a închis. Respins. 570 și 571, agri 192, identice pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la NV128 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Agri 193 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Vot în bloc 573, 574, 575 și 576 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 582583 identice pentru împotrivă abțineri adoptat 586 pentru împotrivă abțineri adoptat 588 pentru împotrivă abțineri adoptat verificăm 588 Agri 195 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Agri 198 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Îmi cer scuze. R uh, amendament 186 nu a fost uh, votat. Deci amendamentul NV 126 nu era caduc, pentru că amendamentul 529 a fost respins, așa se pare, deci ar fi trebuit să votăm NV 126 și nu l-am votat. Envy 126. Deci despre asta e vorba, Marc, da? 120, Envy 126. Care ar fi trebuit să fie supus votului. Cred că ai dreptate, Marc. Sara Pochi, consiliera noastră, mi-a atras atenția, pentru că eu eram uh, în focul acțiunii. Deci, trebuie să votăm NB 126. Ați găsit amendamentul? Deci, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Îmi pare rău, Marc. Trebuie să verificăm și altceva, spune președinta. Trebuie să verificăm amendamentul 174, se pare. Cine îl găsește primul pe lista de vot? Pe lista socialiștilor, pagina 55. Nu, este 74. 74, amendamentul 74, nu 174, ci 74. L-am găsit, spune președinta. Pe pagina 54, identic cu 514. Ați găsit? Da? Pagina 54. Deci pentru, împotrivă. Bun. Aștept ca și socialiștii să găsească. Votăm 74. Trebuie să așteptați puțin, spune președinta. Uh, doamnă președintă, am votat deja acel amendament. A fost adoptat. Deci, în mod normal, am adoptat 74 și 514, dar acestea de fapt deveneau caduce pentru că uh, am votat 181, Agri 30 și Envi 20. Putem să verificăm Agri 166? Agri 166. Putem să-l verificăm? Este o confuzie. Uh, deci, este una, o confuzie între uh, amendamentul uh, NV74 de la pagina 40 și amendamentul 74 de la pagina 53. Uh, doamna Pelș cere să se facă o verificare la Agri 166. A fost adoptat pentru că 5 511 și 512 au fost respinse. Aproape că am terminat. Compromisul 2. Considerente. Compromisul 2. Considerente. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. Agri 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Adoptat, îmi cer scuze, Marc, a fost adoptat. Îmi cer scuze, Marc. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Verificăm amendamentul 3. Votul s-a închis. Adoptat. NV4, 4 <laughs> pentru, împotrivă, abțineri, respins. ACRI 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat acesta devine caduc. Trecem la compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 104, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 5 devine caduc. Agri 6, pentru, împotrivă, abțineri, respins.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 Apoi, Agri 19 nu trebuie votat. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 141 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendul 148 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 151 și 152 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Apoi 153 pentru, împotrivă, abțineri, respins. NV 13 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendament 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și apoi trecem la votul final. Deschid votul. Închid votul și este adoptat cu o mare majoritate. Felicitări, raptoare, și vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. is. Mai întâi de toate, aș vrea să le mulțumesc doamnei Gardini, domnului Valeslav și tuturor raportorilor din umbră. Vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor colaboratorilor care ne-au ajutat. Au dat dovadă de, de eroism de-a dreptul în eforturile lor. Și, nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc se secretariatului Marinei Ibaritas. Este, este un raport imens. Aș putea lungi la infinit lista aceasta a mulțumirilor. Este un dosar imens pe care am muncit enorm am pornit de la puncte de vedere diferite, am discutat uh, din nou și din nou, au existat o mulțime de amendamente depuse și iată, într-un final am ajuns la liman. Sper din tot sufletul ca președinția estonă să facă tot ce este în putință pentru ca și Consiliul să ia o decizie finală pe marginea dosarului. Regulamentul acesta ar diminua povara administrativă și uh, toate aceste norme sunt importante pentru noi, dar și pentru pia- piața internă. Este un act legislativ important, în special pentru cei care doresc să-și vândă produsele în diverse state membre. Aceste companii vor avea doar de câștigat de pe urma diminuării poverii administrative și uh, de pe urma noilor proceduri simplificate de, autoriza- de autorizare. Există, de asemenea, o clauză inclusă în acest regulament, conform căreia Comisia Europeană va putea uh, evalua evoluțiile de pe piață. Sper din tot sufletul că aceste norme să, noi să ducă la sporirea inovării pe piață. A fost o onoare pentru mine să lucrez cu dumneavoastră. Trebuie să-mi iau la revedere de la dumneavoastră pentru că este ultima ședință la care particip. Vă urez mult succes pe viitor. So, uh, I wish you good luck and thank you for all your... Vă mulțumesc foarte mult. Bineînțeles, vă mulțumim la rândul nostru pentru toate eforturile demarate, uh, depuse. 33 voturi împotrivă, 3 împotrivă, doar 4 abțineri. Prin urmare, nu putem decât să vă, um, să vă felicităm. Și domnul Tarabela am înțeles că vrea să intervină. Foarte pe scurt, doamnă președinte. Asta pentru că mm, cu toții, toți raportorii din umbră Vrem să-i mulțumim doamnei Galpelț pentru uh, maniera în care a colaborat cu noi. Nu a fost un dosar facil, am încercat să, ajung, uh, să ajungem la un compromis. Doamna raportor deja a mulțumit uh, secretariatului, colaboratorilor noștri, da, toți au fost importanți, dar în special Mulțumirile noastre trebuie să, uh, să fie adresate doamnei uh, raportor, care iată de acum înainte nu ne va mai însoți pe calea aceasta, acestui dosar administrativ, acestui dosar legislativ, dar uh, nu putem decât să-i mulțumim pentru tot ce a făcut până în momentul de față și să-i urăm mult succes în următoarea, următoarele sale provocări. Mulțumim foarte mult și din nou, doamnă Galpelț, vă urăm mult succes pe viitor. Înseamnă că putem trece la următorul vot, de fapt ultimul de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Este vorba despre uh, votul asupra bugetului general al UE pentru 2018. Dan, Dan Dalton este raportor. Dan, dorești să intervii? Acum? Da, pe scurt, vreau doar să le mulțumesc colegilor care și-au retras amendamentele după evaluările comisiei. Atât. Haideți să votăm. Mulțumesc. Votăm întâi avizul. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru,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 se adoptă. Votăm acum avizul. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 30 de voturi pentru, 4 împotrivă, 0 abțineri. Votăm acum liniile bugetare. IMCO buget 1. Nu există comentarii aici. Deci dorim o revenire la proiectul de buget pentru împotrivă abțineri se adoptă. Asta înseamnă că putem trece la amendamentul IMCO Bugi 6, mai întâi de toate remarcele, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi Uh, cifrele bugetare pentru domnul Stefanec. Ar trebui să votăm uh, buget 2, remarci, remarcele de acolo. Deci trebuie să vorbim, uh, să votăm IMCO Bugi 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum buget 3? Doar, doar remarcile de la bugi 3 uh, uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. cifrele de la 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO Bugi 7, remarcile, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cifrele de la 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la IMCO Bugi 8, care a fost retras de fapt, Trecem deci, la INCO Bogi 9. Uh, uh, remarcile pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Cifrele pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Marcă, ce te tem de mine. Te tem că te voi împușca. Um, trecem la IMCO Bugi 10, remarci pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, cifrele pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO Bugi 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Cifrele acum pentru împotrivă abțineri se adoptă. IMCO Bugi 12 a fost retras. Așadar, am ajuns la final, se adoptă, îl felicităm pe raportor, pe domnul Dalton. Uh, you want to say something? Vrei să spui ceva? Just very quickly, thank you for, for everyone's... Pe scurt, vreau să vă mulțumesc uh, mult pentru susținere. Avem o propunere solidă, nicio propunere extravagantă. Prin urmare, trebuie să luptăm pentru aceste propuneri ale noastre. Mulțumim colegilor pentru ajutor. Mulțumim, Dan. Vă mulțumesc tuturor pentru răbdare. Uh, lista de vot a fost complicată. A fost primul vot pentru mine. Acum am ajuns la finele ședinței noastre. Următoarea noastră ședință va fi organizată pe data de 4 septembrie. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru, pentru buna cooperare în acest an parlamentar. De asemenea, vreau să le mulțumesc interpreților, vreau să mulțumesc secretariatului, vreau să le mulțumesc uh, colegilor eurodeputați, bineînțeles, și Vă urez, bineînțeles, tuturor o vacanță de vară plăcută. Să ne întoarcem cu toții plini de energie la muncă. Mulțumesc mult tuturor, vacanță plăcută! Thank you very much.